Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Bună dimineața tuturor, ședința este deschisă. În primul rând am de făcut o comunicare. Am primit din partea grupului Alianței Progresiste și Socialiste, eh, Socialiștilor și Democraților la Parlamentul European solicitări de nominalizare în comisiile parlamentare. Lista acestor nominalizări va apărea în procesul verbal acestei ședințe și dacă nu se va fi făcut nicio observație până la adoptarea procesului verbal, aceste nominalizări vor fi eh, considerate aprobate. L'ordre du jour appelle donc la déclaration. Pe ordinea de zi avem uh, declarația ale Consiliului și Comisiei referitoare la concluziile Uniunii Speciale a Consiliului COFIN din 7 septembrie. Încep prin a-i da cuvântul reprezentantului Consiliului, Ministerului uh, Finanțelor al Belgiei, domnul Rein Reiners. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun că ședința Consiliului, reuniunea Consiliului COFIN de la Bruxelles ne-a permis să înregistrăm progrese pe două dosare. Am adoptat pe de-o parte semestrul european în contextul consolidării bugetare și noua procedură de urmărire bugetară și s-a confirmat de asemenea acordul care s-a obținut la trialogul între Consiliu, Comisie și Parlament cu privire la textele referitoare la supravegherea financiară. Am deschis două dezbateri în acest sens, care vor continua la Consiliul Informal Ecofin de la finele lunii și sperăm că vom continua până la sfârșitul anului. Una cu privire la rezoluția bancară și una cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. În ceea ce privește semestrul european, este acum o primă etapă. De la 1 ianuarie anul viitor Vom demara noua procedură bugetară cu Comisia, solicitând statelor să transmită anumite date bugetare referitoare la alcătuirea bugetului, fără să se intre în detalii referitoare la liniile bugetare și sperăm că vom putea adăuga acestei proceduri noi dispoziții în referitoare la sancțiuni în speță. Președinția va continua demersul referitor la aceste sancțiuni împreună cu comisarul de profil. Aș dori să mulțumesc încă o dată raportorilor și tuturor membrilor Parlamentului European care au participat la căutarea acestui consens. Aș vrea să mulțumesc și domnului Barnier și echipei sale precum și președinției uh, spaniole și suedeze care ne-au precedat. Toate aceste eforturi au dus la un text care va permite crearea de noi structuri și crearea Comitetului pentru Riscuri Sistemice, un demers care merge, sper eu, în direcția cea bună, prin crearea unei noi arhitecturi a sistemului financiar. Așa să spun că deși suntem la finele unui proces îndelungat, suntem de fapt la începutul existenței unei noi, unui nou sistem de organizare europeană și probabil că vor fi și alte dezbateri și alte texte adoptate. Texte pe care mm, comisarul Barnier le va prezenta în săptămânile care urmează. Vom încerca să ne ținem de calendarul strict stabilit. Asta legat de deciziile formale ale COFIN, S-au purtat de altfel discuții și pe alte două dosare, în primul rând fondul referitor la rezoluție și contribuția bancară, apoi taxa pe tranzacțiile financiare. În ceea ce privește contribuția bancară și fondul de rezoluție, s-a ajuns la concluzia că cu același uh, spirit de voluntariat, vom, uh, sperăm că vom putea ajunge în lunile care urmează la mecanisme care să permită o reală coordonare în Europa. Important să progresăm în mod coordonat. Există încă mai multe probleme de rezolvat. Am vorbit despre acest lucru la Consiliul, vom vorbi despre acest lucru la Consiliul Formal de la finalul lunii. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, Discuția este mult mai însuflețită aici și a fost o primă dezbatere pe fond aceasta, acum. S-au formulat întrebări referitoare la capacitatea, la posibilitatea de a pune în aplicare o astfel de taxă în Uniunea Europeană, dar și s-au început discuții și cu alți parteneri în pregătirea reuniunii G20. Sigur că este important să putem discuta aceste lucruri cu partenerii noștri de cealaltă parte a Atlanticului, dar și cu partenerii din țări emergente. Pe acest subiect, probabil că mai sunt încă multe lucruri de făcut și până la urmă va trebui să facem o alegere să vedem dacă într-adevăr se impune astfel de um, taxă, ce destinație se va da um, încasărilor respective. Doamnă președintă, iată ce vă pot spune despre Consiliul Ecofin de la Bruxelles. Mulțumim pentru această prezentare nuanțată și acum îi dau cuvântul domnului Barnier din partea Comisiei. Si, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, deputați, la rândul meu uh, aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu abordarea acestui uh, Consiliu ECOFIN. Voi vorbi și în numele colenei Iren Semeta, care a participat la aceste lucrări. Sunt patru puncte care au marcat, cum spunea și domnul ministru belgian, acest Consiliu. Parlamentul a luat uh, parte la acest subiect uh, structural și pot să vă spun uh, că din februarie, când mi-ați arătat încrederea dumneavoastră, m-am dedicat acestui pachet al supravegherii, pentru că supravegherea este un element cheie, este cadrul în care vom putea cărămidă cu cărămidă, săptămână după săptămână, produs după produs și actor după actor, să punem uh, la uh, punct uh, lecția crizei. Practic, vom elabora un regulament de supraveghere eficient, ne lăsând pe din afară niciun fel de produs, teritoriu sau actor atunci când vine vorba despre o reglementare eficientă și eficace. Aș dori să mulțumesc sincer în legătură cu acest subiect Parlamentului, care sperăm noi în câteva săptămâni va aproba uh, rezultatul acestui trialog. Domnul Garcia Margalo, uh, doamnei Goulard, doamnei Gigold, uh, domnului Travezai Parcel, domnului Balș, uh, îi mulțumesc, precum și președintelui Comisiei relevante pe fond. și președinția belgiană a jucat un rol foarte personal și implicat în acest context, în cadrul echipei care a lucrat la acest pachet, alături de președinția suedeză și de președinția spaniolă înainte. Cât privește uh, supravegherea, um, activitatea a fost uh, extrem de inteligentă, mai ales uh, din partea domnului Jacques Rozier, care a tras prima lecție de pe urma acestei crize. Comisia a lucrat foarte mult de la 1 ianuarie pentru pregătirea acestor trei autorități a Consiliului de Risc Sistemic, a unor structuri europene. Vorbim despre marile radare europene în acest context, despre turnul de control. Și Știm cu toții, în uh, majoritatea statelor europene pe care le reprezentați, uh, majoritatea băncilor aparțin altor state. Așadar, uh, am luat în considerare instituțiile financiare care au un caracter transnațional și care astfel prezintă o dimensiune mai mare a riscului sistemic. Aș dori să mulțumesc și președinției uh, în acest context și Parlamentului și raportorului dumneavoastră pentru activitatea esențială depusă pentru succesul acestei prime etape, cum spunea și domnul ministru anterior, cu care începe construcția noastră. Vedeți, uh, de săptămâna viitoare eu voi uh, prezenta regulamentul pentru produsele derivate și apoi mai târziu pentru agențiile de rating pentru a completa acest cadru. Acum două puncte de dezbatere care vizează sectorul financiar uh, vis-a-vis -vis de ideea de contribuție sau taxe. Cum spunea și președinția belgiană, cred că n-ar trebui să amestecăm cele două subiecte care sunt diferite, deși ele vizează finanțările de către sectorul uh, financiar. Mai întâi avem această idee a unui fond de uh, rezoluție. E vorba despre o dezbatere care a început deja în Consiliu și aș dori să spun um, eurodeputaților că dezbaterea în Consiliu, în Consiliu, așa cum s-a prezentat ea ieri, este extrem de uh, constructivă. În jurul mensei începem să avem o idee mult mai clară. Uh, a început dezbaterea sub președinție spaniolă la Madrid, la un consiliu informal și atunci s-a uh, vorbit pentru prima dată despre o trusă de instrumente pentru a preveni uh, crize de genul acesta. Prevenția cu siguranță costă întotdeauna mai puțin decât uh, rezolvarea unei uh, probleme. Același lucru este valabil și pentru uh, criza financiară. Contribuabilii nu trebuie să mai fie în prima linie, ci băncile trebuie să plătească pentru greșelile băncilor. Deci e o idee bună aceasta a uh, unei uh, truse de instrumente și de aici și uh, propunerea de fond de rezoluție. Doamna Ferrera a făcut o propunere extrem de valabilă în acest sens în numele dumneavoastră. În octombrie voi prezenta o comunicare care se va baza pe reflexiile Parlamentului, a doamnei Ferreira, și pe reacțiile Consiliului de Ministri. De ce voi face asta în octombrie? E bine, pentru că uh, avansăm într-un proces uh, important, cel al obligațiilor de capitalizare a fondurilor uh, proprii în calitate și cantitate. Uh, deci când vorbim despre contribuția băncilor sau de prevenție la nivel de bănci, trebuie să luăm în considerare toate elementele împreună. Vom calibra practic aceste măsuri pentru ca ele să fie eficiente, pentru ca ele să acopere pe toată lumea și în același timp uh, să nu riscăm să penalizăm uh, economia fără să ne gândim la efectul cumulativ al tuturor acestor măsuri. Deci în octombrie vom uh, prezenta o comunicare în legătură cu uh, prevenția unor viitoare crize și în legătură cu responsabilitatea băncilor și a fondului de rezoluție, în legătură cu care ideile avansează. Germania va în aplicarea această idee, Suedia a făcut-o deja, prin urmare vom încerca să construim un sistem coordonat cu un trunchi comun care să evite o proastă coordonare, uneori chiar și uh, competiția și dubla impunere Uh, pentru instituțiile bancare. Procesul uh, este la început, uh, este mult mai dificil decât cel care vizează tranzacțiile financiare și taxa pentru ele la nivel mondial. Nu toată lumea a fost prea entuziastă în legătură cu acest subiect, însă mulți considerăm că ar fi corect ca tranzacțiile financiare uh, într-o manieră modestă sau eficientă, să contribuie la finanțarea acestor mari provocări uh, mondiale, pentru ca lumea să fie mult mai sigură și mai stabilă pentru toți. Vedem cu toții care sunt uh, provocările ecologice, alimentare, de mediu, sau ale crizei care afectează grav țările mai uh, sărace. Prin urmare, această idee ni se pare una corectă. Este o idee care e departe de un consens în Consiliu, ca să nu spun mai mult, Însă, până la urmă, pe baza lucrărilor Consiliului de Ministri, vom uh, elabora o nouă comunicare în legătură cu taxarea uh, sectorului financiar. Această comunicare este prevăzută pentru luna octombrie. Nu repet ceea ce a spus domnul Reinders în legătură cu programul de stabilitate și convergență. Comisia va prezenta și uh, lucrările acestui task force și este utilă ideea semestrului european care poate pune în perspectivă analiza bugetar a fiecărui uh, stat, uh, evident uh, păstrând suveranitatea fiecărui stat membru în parte. Avem, practic, o imagine radar europeană asupra orientărilor generale ale statelor în legătură cu politicile economice. Consiliul se va axa și el în activitățile sale pe raportul Comisiei în legătură cu acest subiect. La dejun, domnul Renders a lansat niște discuții printr-un semnal telegrafic. Ne interesează activitatea organismului uh, internațional care reglementează activitățile uh, contabile, IASB. Și am uh, spus deja președinției că sunt disponibil pentru Consiliul Informal din septembrie pentru pregătirea unui raport și către Parlament pentru o reglementare transatlantică. În G20 nu suntem uh, singuri, nu suntem singuri nici între america și europeni, dar este important să fim uh, vigilenți la paralelismul măsurilor uh, luate um, de Congresul American și de către Europa atunci când vine vorba despre uh, supraveghere și uh, reglementare. Vom face practic uh, un tabel comparativ în uh, ceea ce se face în Statele Unite în acest moment și ceea ce facem noi aici uh, în uh, Europa. Acest paralelism trebuie să atingă același obiectiv, nu neapărat folosind aceleași măsuri și metode. Oricum, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru această prezentare, dau acum uh, cuvântul uh, reprezentanților grupurilor și voi începe cu doamna Vorman Col pentru două minute. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului PPE aș dori să spun că suntem foarte mulțumiți de acordul la care s-a ajuns în ceea ce privește supravegherea bancară în Europa. Acest lucru este o piatră de hotar în evoluția noastră. Foarte multe state membre au avut uh, rețineri, dar datorită președinției belgiene foarte hotărâte și a comisarului, care a avut o poziție fermă, s-a ajuns la acest rezultat. Rezultatul este unul bun, pentru că se fac doi pași foarte importanți pentru a consolida uh, supravegherea financiară în Europa. S-au discutat la Ecofin tot felul de taxe bancare, pentru că băncile sunt cele care trebuie să-și aducă contribuția atunci când uh, încercăm să uh, rezolvăm probleme legate de criză. Din păcate, s-a menționat și întâlnirea G20, dar nu se fac progrese foarte mari. Așadar, noi, cei de la PPE, considerăm că dacă nu reușim să obținem un acord internațional, atunci putem și trebuie să avem un rol de lider, un rol de pionier în introducând o taxă bancară. Dar cred că ar fi o bună și o mai mare coordonare, pentru că unele state deja sunt în curs de a introduce o astfel de taxă bancară și cred că acest lucru ar putea să ducă la distorsiuni pe piața internă. Deci, domnule Barnier, vă încurajez să uh, continuați eforturile de coordonare astfel încât să avem o taxă bancară europeană. Veți, vă veți putea baza pe Parlamentul European dacă uh, lansați o astfel de inițiativă. Dacă vorbim despre taxa pe tranzacțiile financiare, e bine, acesta este un element foarte dificil și trebuie să facem toate eforturile pentru ca acest element să fie prioritar pe agenda G20. Dar nu cred că Europa ar trebui să meargă aici, să, să ia inițiativa singură. Domnul Schulz dorește să ne forțeze să avem o astfel de taxe pe tranzacții financiare din Europa, dar să ne gândim care ar fi avantajele și dezavantajele, pentru că până la urmă uh, Uh, Europa ar avea de suferit de pe urma unei astfel de taxe. Deci cred că ar trebui să mergem în G20. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Udo Bulman, un minut și jumătate. Domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, vreau să vă salut și vreau să vă felicit pentru că Parlamentul a făcut toată treaba, foarte multă treabă și am reușit să ajungem așadar la un rezultat bun. Dar trebuie să vă spun că trebuie să ne gândim întotdeauna și la sarcinile pe care le mai avem de făcut. Sunt domenii unde suntem foarte departe de un rezultat bun. De exemplu, reglementarea acestui uh, fond pentru de management uh, este într-o situație foarte dificilă și apelez la dumneavoastră să vă mișcați, să faceți ceva, pentru că dacă nu, atunci nu vom reuși să, să gestionăm situația, pentru că și managerii din uh, afara Uniunii Europene trebuie să fie supuși acelorași condiții ca și cei din Europa, pentru că nu vrem să uh, sufere o întreagă branșă e nevoie de îmbunătățiri uh, foarte serioase, să încât uh, oile negre să fie eliminate de pe piață și întreprinderile bune să fie încurajate. Și fără o astfel de reglementare, nu cred că se va face acest lucru. Dacă nu reușiți să puneți la punct o bună reglementare, atunci uh, Europa până la urmă Uh, va fi condusă de lobbyști, pentru că ei vor fi cei care conduc discuțiile. În ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare, sunt uh, de o cu totul altă părere decât uh, stimata mea colegă de la PPE. Nu, noi trebuie să dăm acum un răspuns, să nu mergem la G20 și să venim de acolo și să spunem, a, din păcate n-am putut să facem nimic. Nu, din potrivă, noi în Europa trebuie să acționăm și trebuie de aceea să planificăm niște pași foarte concreți. Gândiți-vă la acest lucru atunci când negociați la G20, pentru că avem nevoie de un răspuns pentru oamenii noștri. Dacă nu, un răspuns european. Mulțumesc, domnule Bulman, doamna Gular. Aveți un cuvântul un minut și jumătate. Doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Comisiei și președinției belgiene care ne-au ajutat să punem pe picioare supravegherea financiară europeană. Aș vrea să insist asupra faptului că în decembrie anul trecut, din fericire, Parlamentul a îndemnat statele, a, a spus că a arătat că statele membre erau uh, pe cale de a pune la punct toate garanțiile necesare pentru ca agențiile să nu poată ajunge la acorduri interguvernamentale. Să dăm fiecăruia ce aparține un aspect uh, pozitiv este faptul că aceste autorități Să nu uităm că orice avion trebuie să aibă și un pilot, nu este suficient să existe un turn de control și pilotul în acest caz este BCE. Aș vrea să formulez un îndemn la continuarea luptei. Trebuie să continuăm în context sectorial și grupurile politice ale Parlamentului s-au angajat să dea ESMA, EBA și așa mai departe uh, autoritatea necesară. Așteptăm ca și Comisia să dea curs acestor direcții, precum și grupurilor transfrontaliere și camere de compensare. Astfel încât să nu ne mulțumim cu o coordonare insuficientă între statele naționale. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamnă Gular. Acum dau cuvântul domnului Gigold, două minute și jumătate. Ja, zunächst mal um, war das... Mulțumesc! Da, într-adevăr, acesta a fost un moment foarte important pentru Europa, în care am arătat că reușim să fim uniți. Și am reușit foarte mult împreună, de aceea mulțumesc președinției și comisiei domnului Barnier și tuturor colegilor din toate grupurile politice care s-au implicat în acest proces. Am făcut un mare pas în față. Și le-am arătat celor care au spus că Europa nu reușește să se miște uh, singură înainte, le-am arătat că nu au dreptate. Așadar, cred că suntem pe drumul cel bun cu supravegherea financiară. Uh, în al doilea rând, în ceea ce privește supravegherea bugetelor naționale, Ecofin a luat decizii importante și de aceea mulțumesc Comisiei pentru progrese, pentru că a depus propuneri și așteptăm acum și propuneri noi în ceea ce privește coordonarea macroeconomică. Aceasta este urgent necesară, dată fiind criza. Vreau să spun ceva în ceea ce privește taxa pe tranzacție financiare. Din partea Comisiei, Uh, am, am văzut o cacofonie. Pe de-o parte, uh, domnul Barnier, domnul Barroso susțin ideea unei taxe pe tranzacții financiare. În același timp, domnul Șemeta o, o respinge. Și eu vreau să vă rog, vă rog, încercați să vă comportați ca un colegiu, să aveți o singură voce. Nu se poate ca domnul Șemeta să uh, prezinte un raport în care se spune uh, în care există niște rezultate care au fost uh, demonstrate greșite de știință. De exemplu, Uh, există un studiu care a fost uh, comandat de Parlamentul European la Brăgălin, care, de fapt, arată că tot ce a scris domnul Șemet în acest raport nu este corect. Um, dânsul a fost criticat pentru poziția sa și ar trebui să se ridice în picioare și să înceapă să discute cu noi. Și dacă aceste studii, aceste declarații trebuie să fie acum uh, prelucrate de către comisar, mă întreb oare uh, va, va avea loc o inițiativă din partea comisiei sau va fi doar un document de studiu? Pentru că un document de studiu nu este suficient. De asemenea, nu este suficient uh, decizia Consiliului care uh, de, de a uh, amâna problemele cu Franța în ideea întâlnirii G20. Eu văd că uh, Marea Britanie, uh, Suedia, Spania uh, Uh, sunt într-o situație dificilă. Bine, în Marea Britanie știm care e situația, dar poate că ar trebui ca dumneavoastră până la urmă să reușiți să vă coordonați poziția dumneavoastră cu poziția acestor țări. Și, în final, mi-aș dori ca și cei de la PP să-și spună mai clar poziția. Dumneavoastră ați avut o poziție foarte critică față de taxa pe tranzacțiile financiare, însă o mare parte din grupul dumneavoastră politic sunt pentru taxa pe tranzacții financiare. Uh, Așadar, în această situație avem nevoie să fim uniți, avem nevoie de acțiuni comune, pentru că dacă nu, cetățenii noștri vor fi foarte cinici dacă, pe de o parte, le propunem pachete de austeritate și, pe de altă parte, nu luăm niciun ban de la cei care sunt vinovați de criză. Mulțumesc, doamna Swinburne. Un minut jumate. Thank you. I'd like to be... Mulțumesc, aș dori să încep prin a felicita președinția belgiană pentru abilitățile de negociere și pe domnul comisar uh, uh, Barnier și Chipesa pentru pachetul de supraveghere financiară. Însă anumite chestiuni au fost rezolvate ieri de Consiliul Ecofin și anume tranzacțiile financiare. Multă vreme în Parlament am solicitat să se facă studii uh, și studii de impact și Ecofinul exact asta a făcut în loc să analizeze doar aspectele politice Uh, Consiliul s-a bazat uh, pe fapte și cifre. Este un exemplu bun de bună reglementare aplicată în practică. Se pare un uh, stat membru ar putea să colecteze 70% din uh, venituri din taxele pentru tranzacțiile financiare și ar fi ridicol să spunem că o astfel de taxă ar trebui uh, implementată la nivel european. Acești bani nu sunt bani care circulă pur și simplu liber. Nu băncile vor plăti aceste taxe, ci practic pensionarii sau companiile din economia reală. Trebuie să recunoaștem limitele acestei uh, inițiative simpliste și dacă scopul este modificarea comportamentului băncilor fără să distrugă economia, atunci haideți să ne gândim la soluții mai complexe pentru uh, taxe pe activități financiare sau uh, fonduri de rezoluție, cum s-a propus și de către um, femei. Nu putem avea taxe europene pentru că multe state, inclusiv, a mea, inclusiv al meu, se vor opune ar trebui să se poată folosi banii de către stat așa cum acestea consideră uh, adecvat. Și așa am putea gestiona mai bine crizele. Mulțumesc, mulțumim. Acum dăm uh, cuvântul domnului uh, Portas, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul ECOFIN a decis înființarea autorităților europene și a decis că trebuie să existe o coerență între politica europeană și cea națională la nivel bugetar. Întrebarea mea este cum rămâne cu democrația. Sigur că sunt pentru coordonare, însă dacă vorbim despre deficite, ar trebui mai degrabă să ne gândim la crearea de locuri de muncă, nu doar să ne gândim direct la reducerea deficitului. Sigur, sunt convins că nu dorește Consiliul să înrăutățească lucrurile nu înțeleg cum poate Bruselul să hotărască uh, modul în care statele își fac datoria și țin promisiunile față de cetățeni, pentru că astfel se subminează prerogativele parlamentelor naționale. Dacă Ecofin, Eco, și Ecofinul acum a pus la punct uh, ceva mai mult decât o abordare pe termen scurt, a pus la punct o linie directoare pentru toate bugetele naționale. S-a spus uh, că nu veți intra în detaliu, în detalii cu privire la bugete. Mulțumim pentru generozitate, însă ideea este că liniile directoare vor fi mm, puse la punct de cele 27 de guverne naționale și până la urmă vom ajunge la situația în care Germania va spune Greciei ce să facă, dar niciodată nu se va întâmpla invers. Membrii Parlamentelor Naționale nu vor accepta acest lucru cu mâinile în sân și nu Uh, vor permite să li se răpească libertatea de alegere. Mulțumim. Are cuvântul acum uh, domnul Hans-Peter Martin, un și jumătate. Monsieur comisar, ich möchte Ihnen compliment... Domnule comisar, vreau să vă fac un compliment. Se vede că vreți. Întrebarea este, e voie să vreți? Vreau să vă rog ca în acest proces uh, pe care în care vă angajați cu mare angajament, să fiți foarte transparent față de cetățeni. Și anume, să le arătați foarte clar unde sunt punctele unde to- chiar cu toată bunăvoința sunt uh, uh, eșecuri și unde se pot face doar niște progrese limitate. Pentru că trebuie ca lucrurile să fie foarte clare. Se spune că Uh, supravegherea financiară este în Statele Unite mult mai severă decât uh, această supraveghere pe care dumneavoastră să o puneți acum la punct. Avem nevoie de niște răspunsuri foarte clare. Care, cum vreți să abordați problema băncilor uh, din umbră? De asemenea, cum vreți, ce vrea Comisia să facă în ceea ce privește capitalul propriu. Sunt foarte multe detalii în documente, dar uh, Uh, cum se vor reuși, uh, cum se vor reglementa lucrurile astfel încât să nu se mai ajungă la crize. Ce se poate face pentru a uh, limita această problemă a dimensiunii băncilor? Pentru că am văzut foarte clar că atunci când în Germania, în Austria, de exemplu, dacă avem instituții care oferă credite, foarte, instituții care oferă credite foarte multe, până la urmă ajungem exact în situația Greciei. Așadar, ce puteți face pentru Uniunea Europeană? Mulțumesc, domnule Martin. Acum este uh, rândul domnului Gozes. Două minute. Domnule președinte, domnule comisar, d'abord je vous... Domnule președinte, domnule comisar, aș dori să mă Uh, alături Consiliului Lange în legătură cu rezultatele uh, bune obținute uh, în legătură cu supravegherea. Cum a spus și doamna Goulart, în decembrie a existat o declarație nouă a patru coordonatori a grupurilor principale care spunea că Europa trebuie să facă mai mult în cadrul acestui pachet. Uh, Ministrii au ajuns până la urmă, se pare, la o soluție bună. Comisia a muncit intens uh, și mă bucur de programul pe care ni-l anunță domnul comisar Barnier în legătură cu serviciile financiare. Cred că, din fericire, um, s-a găsit acest acord, uh, pentru că, până la urmă, în chestiuni financiare, vorbim despre credibilitatea Europei. Credibilitatea vis-a-vis -vis de cetățenii noștri care, de la începutul crizei, ne întreabă ce face Europa, care sunt rezultatele concrete pe care le-ați uh, obținut. Le spunem că reflectăm, că lucrăm, că facem dialoguri tripartite, dar cetățenii vor rezultate. Vorbim și de credibilitatea Europei uh, față în față cu partenerii internaționali și mai ales Statele Unite. Am contacte cu reprezentanți uh, ai uh, finanțelor americane și până la urmă ei se tem la nivel uh, de Europa de o anumită incertitudine juridică. Se tem de faptul că introducem clauze de revizu- revizuire, clauze de caducitate și toate astea îi sperie. În materie de legislație, e bine, legile trebuie să fie uh, definitive și de nemodificat. Și trebuie să dăm impresia că peste 2-3 ani uh, nu vom schimba uh, lucrurile. Domnule ministru, domnule comisar, aș dori să uh, pledez pentru mine. În această după-amiază va exista un dialog tripartit foarte important uh, cu domnul comisar Barnier și cu colegii noștri în legătură cu fondurile alternative și uh, este esențial să găsim repede o soluție. Uh, știu că președinția belgiană este extrem de angajată în acest demers și dumneavoastră personal și veți fi la fel și în săptămânile viitoare pentru a ajunge la un acord, astfel încât data viitoare, când ne veți prezenta concluziile ECOFIN, să puteți spune că acordul a fost găsit în legătură cu reglementarea fondurilor alternative. Uh, știu că veți face tot posibilul uh, pentru a uh, face și pașii următori. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Gozes. Doamna Podimata, pentru minut și jumătate acum. Chirie Proedre, Chirie Pitru, pe Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, deciziile la care a ajuns ieri Consiliul Ecofin pentru crearea unui sistem de supraveghere financiară eficace reprezintă pași esențiali spre o nouă guvernare economică dorită de noi. Însă ne confruntăm, iată, cu o situație dificilă, pentru că nu e cazul să ne oprim aici cu supravegherea și disciplina bugetară. Miza este, de fapt, un nou model economic care ar aduce răspunsuri, ar soluționa cererile cetățenilor și ar crea un sistem just. Este nevoie, deci, nu doar de o disciplină bugetară, ci și de garantarea resurselor suficiente pentru crearea de locuri de muncă, pentru investiții publice și private totodată și pentru garantarea echilibrului existent între statele membre. Avem nevoie de o repartizare mai echitabilă a resurselor. Și de aici ideea taxei pe tranzacțiile financiare. Europa trebuie să aibă un rol de pionierat în acest domeniu, așa cum a și făcut în uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, angajându-se în mod, luând angajamente în mod unilateral. Și în acest domeniu despre care vorbim acum trebuie să avem un rol de pionier pentru diferitele reglementări. Mulțumim, domnul Rod, un minut. I want to thank and support the commission. Vreau să mulțumesc uh, și să susțin Comisia și Consiliul de uh, toată bunăvoința noastră în ceea ce privește finanțarea acestui sistem de supraveghere, dar sunt uh, o serie de chestiuni, o serie de probleme. Dorim un fond de sta- pentru stabilitate financiară, dar când vine de taxe pe tranzacțiile financiare, vorbim despre o taxă totul diferită, mult mai complexă. În primul rând, ea ar trebui să fie globală pentru a evita evaziunea fiscală. De asemenea, taxele uh, o taxă pe toate tranzacțiile s-ar putea să fie nefezabilă din punct de vedere tehnic și să facă piețele mai puțin lichide și mai volatile. Am și eu niște întrebări în ceea ce privește taxele. Dacă scopul este de a genera bani pentru cauze globale, care parte din, uh, din în unde merg acești bani? Cine are responsabilitatea de a distribui banii? Iar dacă avem o taxă pentru un obiectiv specific, când știm dacă avem suficienți bani? Și întrebarea cheie, cine va colecta această taxă? Statele sau Uniunea Europeană? Dacă o va face Uniunea Europeană, departe de cetățenii săi, cum prevenim creșterea constantă a taxelor pentru că în lumea reală se pare că niciodată nu e de ajuns atunci când vorbim despre nevoia politicienilor de bani suplimentari. Mulțumesc, domnule Rod. Are acum cuvântul domnul Dirk-Jan Epping. Un minut. Welkom, meneer Reinders. Ik hoop dat alles goed met u eh, gaat. Eh, wat betreft... Mulțumesc. Nu am o problemă cu acest fond de rezoluție, dar eh, nu știu cum va funcționa în practică. E ca un fel de autobuz în care toată lumea vrea să se urce, dar uh, nimeni nu merge în aceeași uh, direcție cu ceilalți. Mi se pare o idee proastă până la urmă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat uh, cu taxa Tobin. Practic alungă capitalul. Și atunci ne putem întreba ce vom face cu venitul. Îl vom folosi pentru resursele proprii ale Uniunii Europene sau nu. Aici există opinii uh, diverse. Cred că până la urmă ideea ar putea fi bună, dar uh, ar putea fi lăsată practic uh, deoparte. Ieri s-a spus și faptul că avem nevoie să susținem euro prin uh, aceste taxări ale tranzacțiilor financiare. Cred că ar trebui să fie o inițiativă a cetățenilor împotriva acestui fenomen, pentru că ei vor plăti. Dăm acum cuvântul domnului Caras pentru două minute. Comisar, Herr Präsident des... Domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, doamnă președinte, am cinci puncte despre care vreau să vorbesc. În primul rând, trebuie să spun că regret că o ședință ECOFIN ca cea de ieri a avut loc în paralel cu discursul uh, președintelui Comisiei privind starea Uniunii. Eu mă aștept totuși la o mai bună coordonare a instituțiilor, pentru că dacă vrem să tragem cu toții în aceeași uh, direcție, atunci subiectele importante ale Uniunii Europene trebuie să fie discutate împreună, trebuie să ne ascultăm și să discutăm unii cu alții. Așadar, uh, a fost vorba de două ședințe care au avut loc în paralel și cred că a fost uh, regretabil. În al doilea rând, vreau să mulțumesc uh, Consiliului Comisarului Parlamentului. Fără decizia Parlamentului din iulie, nu s-ar fi făcut progrese în timpul uh, verii și nu am fi ajuns la acest acord. Fără decizia Parlamentului din iulie, președintele Băncii Centrale Europene nu ar fi astăzi președinte al uh, cadrului de supraveghere financiară. Așadar, Parlamentul și președinția uh, Belgiei împreună cu susținerea Comisiei au reușit să ajungă la acest rezultat. Da, vreau să spun da europenizării dezbaterii privind bugetul. Dar vom reuși să susținem uh, Uniunea Economică și, Uniunea Economică și Monetară numai dacă avem de asemenea politici pentru o Uniune socială și avem nevoie de o europenizare, nu doar de o coordonare a politicilor. În ceea ce privește taxa, da, dar să nu fim noi singuri care să avem o astfel de taxă. Avem uh, uh, nevoie de o acțiune coordonată, dar avem nevoie și de crearea unui fond uh, european. De asemenea, Domnule președinte al Consiliului, ați spus că aceasta a fost prima discuție serioasă despre taxa pe tranzacție financiare, iar noi discutăm de un an de zile uh, despre acest lucru, um, elaborăm rezoluții, am discutat foarte multe. Dumneavoastră mergeți la întâlnirea G20 să vedeți ce se va întâmpla acolo. Nu, trebuie să vedeți exact uh, care sunt obiectivele, care este uh, taxa procentual, cine anume o colectează, uh, pentru ce se folosește taxa. Vă rog, puneți la punct un proiect concret și apoi putem să discutăm. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule președinte. Coordonarea eforturilor pentru semestrul european discutat eh, ieri la ECOFIN este un aspect pozitiv, dar este doar o parte a realității. E nevoie ca și creșterea economică și ocuparea forței de muncă să reprezinte mm, lucruri obligatorii uh, la oaltă cu pactul de creștere și stabilitate. Trebuie să ne uităm și la problema datorilor de stat și la alte obligații ale statelor membre în momentul în care conlucrăm în domeniul monetar. Nu trebuie să propagăm această idee periculoasă a sancțiunilor și contez pe domnul Barnier și pe experiența domniei sale pentru a ajuta Comisia să găsească drumul potrivit. Apoi aș dori să mulțumesc tuturor pentru eforturile făcute pentru crearea acestui sistem de arhitectură de supraveghere financiară. Împreună cu Parlamentul și cu președinția belgeană, Comisia a reușit să ajungă la un rezultat bun, care ne onorează și care apără interesele cetățenilor europeni. Nu ne mai trebuie acum decât o agendă de lucru. Trebuie să folosim aceeași metodologie și pentru toate celelalte lucruri pe care trebuie să le îndeplinim pentru a avea succes. Aș vrea să spun Comisiei că sper din toată inima că atunci când vine vorba de soluționarea crizei bancare și de problema riscurilor sistemice, cred că trebuie să ne uităm la dimensiunea europeană a acestor probleme. În fine, domnule comisar, E foarte important să analizăm agenda reuniunii G20 dacă nu dorim să renunțăm la lupta împotriva evaziunii fiscale, dacă nu dorim să renunțăm la lupta împotriva paradisurilor fiscale și dacă dorim uh, o contribuție care să funcționeze. Vorbitoarea a fost întreruptă. Urmează doamna Vicky Ford un minut. Thank you. Mulțumesc. Salut acordul în legătură cu arhitectura de supraveghere și știu că colegilor mei nu le-a fost ușor să ajungă la acest acord. A trebuit găsit un echilibru delicat între protejarea um, piețelor de riscurile transfrontaliere și păstrarea um, responsabilității guvernelor naționale. Comisia a descris foarte bine această situație ca fiind un uh, prim pas și uh, vreau să lucrez împreună cu uh, Comisia pentru a mă asigura că următorii pași nu vor distruge acest echilibru delicat. Uh, statele membre pot să ajungă la uh, standarde internaționale asupra care să se pună de acord, dar nu e bine ca acestea să fie încălcate la nivel național și trebuie să ne asigurăm așadar că vom respecta regulile internaționale. În decursul dezbaterilor, colegii mei au spus că era important ca um, um, șeful uh, BCE să avertizeze uh, piețele în legătură cu uh, riscurile acest lucru ar putea fi uh, un dezastru pentru uh, Europa și trebuie să ne asigurăm că noi, ca politicieni, ne respectăm uh, promisiunea și chiar ascultăm de cei pe care, despre care spunem că îi vom asculta. Mulțumim, dăm acum doamnei Oconi cuvântul pentru două minute. Merci, la Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, domnule comisar, dragi colegi. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, mai devreme domnul Gozes, ieri s-a, în timpul uh, dezbaterii uh, privind starea Europei, avem nevoie de mai multă Europa pentru a reglementa piețele, pentru a reduce inegalitățile și în acest sens a mers și discursul domnului Joseph Dol, președintele grupului din care fac parte. Cred că, în fine, statele membre au înțeles că, din punct de vedere economic și bugetar, trebuie să avem o atitudine îndrăzneață și responsabilă reflexele protecționiste naționale nu ne fac decât rău. Avem nevoie de mai multă supraveghere financiară europeană și, în acest sens, acordul cu Consiliul referitor la pachetul de supraveghere financiară pe care îl vom vota la plenara viitoare este o inițiativă excelentă. Dincolo de supraveghere, sistemul asigură o coordonare a politicilor economice și bugetare pe care trebuie să o punem în aplicare. Trebuie să ajungem la un federalism bugetar și economic. Nu putem merge înainte decât atunci când ne unim în contextul unei politici bugetare. Din punctul meu de vedere, inițiativa referitoare la semestrul european care prevede uh, Eh, transmiterea către Consiliu a strategiilor bugetare naționale este de bună. Însă cred că practica va determina lucrurile. Sper că această coordonare să nu rămână la un nivel formal, ci să ajungă să devină o strategie concertată din punctul de vedere al politicilor economice, industriale, dar și sociale. Îmi pare rău că parlamentele naționale și Parlamentul European nu s-au asociat 100% în acest proces de coordonare. Domnule ministru, în calitate de reprezentant al Consiliului, mă adresez dumneavoastră pentru că Parlamentul, ca autoritate bugetară, trebuie să joace un rol esențial în crearea politicii economice europene pentru eficacitate și legitimitate. Vorbitoarea a fost întreruptă. Are cuvântul acum domnul Sanchez un minut și jumătate și vă rog să respectați timpul de intervenție. Eh, felicito la președinte. Doamnă președinte, felicit eh, președinția pentru a, că a adoptat în unanimitate compromisul care a fost eh, la care s-a ajuns împreună cu Parlamentul pentru pachetul de supraveghere. Am lucrat împreună cu președinția uh, spaniolă și cu cea belgiană și am reușit uh, să ajungem la un rezultat uh, pentru munca noastră și anume un angajament solid în ceea ce privește reforma financiară. Prevederea semestrului european începând cu anul viitor este un element pozitiv. Avem nevoie de un calendar precis, cu o dimensiune uh, parlamentară, de asemenea. Trebuie să mai înaintăm în ceea ce privește reforma guvernanței economice. De de fapt, până la urmă, pentru a stimula creșterea economică, acest lucru este esențial și pentru a construi um, uniunea economică și socială de care avem nevoie. Ne trebuie și un um, sistem um, robust și credibil de supraveghere financiară și de uh, rezoluție și aici trebuie să ne gândim și la celelalte elemente ale reformei financiare pentru a evita distorsiunile pe piața internă. Trebuie să ne coordonăm pentru a ajunge la aceste obiective. În ceea ce privește uh, taxarea tranzacțiilor financiare, e bine, așteptăm comunicarea din partea uh, Comisiei care ar putea să ia în considerare o taxă pe activitățile financiare pentru a lupta cu uh, volatilitatea piețelor, pentru a împiedica evaziunea fiscală și pentru a găsi noi resurse pentru Uniunea Europeană și pentru a contribui la la obiectivele mileniului. Trebuie așadar să luptăm împreună. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Skinner pentru minut și jumătate acum. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Reinders, domnule Barnier, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acestui pachet de supraveghere financiară. Uneori am simțit că e foarte, foarte greu să reușim acest lucru, dar din fericire, până la urmă avem acest acord și sper că și măsurile de punere în aplicare vor fi mai productive și mult mai rapide. Există multe elemente pozitive care au fost deja subliniate și elemente negative dar sunt uh, de acord. S-au făcut progrese și e clar că trebuie să urmărim niște ținte foarte clare. Europa, nu doar zona euro, are nevoie de niște regul regulamente care să crească performanțele și care să ofere mai multe garanții. Am senzația că unele națiuni se simt lăsate pe din afară și acest lucru trebuie oprit pentru că este distructiv pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Agenda internațională este foarte importantă. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol semnificativ, un rol crucial în crearea unor standarde globale. Problema este că dacă noi credem că creând standarde în Europa uh, acest lucru este suficient, atunci facem o eroare majoră. De aceea salut remarcile domnului Barnier cu privire la acest tabel uh, comparativ între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii cu privire la rezultatele comparative ale uh, regulilor, ale legilor. Noi deja am uh, realizat un astfel de tabel și, domnule comisar, aș fi fericit să vi-l uh, transmit, poate ar fi util. Și vreau să mă mai întreb unde anume suntem în acest Consiliu Transatlantic, uh, în dialogul la nivel înalt în ceea ce privește reglementare, în ce direcție ne, ne îndreptăm, pentru că avem probleme pe care nu putem să le rezolvăm singuri. Mulțumesc, domnule Skinner. Acum cuvântul domnul Wong Kok. Un minut și jumătate. Mes chers collègues, Dragi colegi, Consiliul ECOFIN a aprobat ieri semestrul european. Ca federalist, mă bucur de acest lucru, dar coordonarea politicilor bugetare e una. Definirea conținutului acestora este altceva. Și, din acest punct de vedere, consolidarea pactului de creștere și stabilitate este o eroare gravă. Acordul de stabilitate își face deja simțite primele efecte. Spania și, efecte. Eh, Spania și Irlanda se confruntă cu dificultăți și studiul Market, publicat la finalul lui august, arată că de aici provine stagnarea economică europeană, dar și tot, eh, totodată creșterea Germaniei. lucrurile care se vor discuta la ecofinul informal care urmează sunt și mai serioase. Sunt deja state care se confruntă cu probleme bugetare și se ajunge astfel la critici în statele naționale cu privire la bugetul Uniunii Europene. 2 milioane și jumătate de cetățeni și-au exprimat dezaprobarea ieri în Franța. Pentru ca Uniunea Europeană să ajungă la liniștea socială necesară unei creșteri economice, trebuie să se schimbe lucrurile. Trebuie să se măsoare impactul măsurilor luate asupra euroscepticismului cetățenilor europeni. În numele cetățenilor acestora trebuie să știm, dragi colegi, că punerea în aplicare a pactului de creștere și stabilitate este o gravă eroare politică. Mulțumim, domnule Wangong. Acum trecem la Catch the Eye. Dau cuvântul în primul rând domnului Nitras, un minut. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałbym z radością powitać kompromis. Mulțumesc. Aș dori să spun că salut compromisul în ceea ce privește supravegherea financiară. E adevărat că piața europeană solicita deja aceste mecanisme. Mă bucur așadar că acest mecanism subliniază uh, rolul uh, CERS. Experiențele Băncii Centrale uh, Europene vor permite să privim cu optimism înspre viitor. În ceea ce privește semestrul european, acesta este un pas în direcția cea bună. Noi coordonăm uh, așadar în manieră reală politicile uh, economice și nu numai cheltuielile europene. Încă și mai important este uh, sistemul de raportare. Să nu uităm faptul că guvernele statelor membre care iau uh, anumite decizii se angajează să respecte deficitul bugetar, însă nu sunt singurele organe care cheltuie. Domnul Cutaș are cuvântul acum un minut

Doamnă președinte, cred că deciziile de ieri sunt absolut inacceptabile. Pentru că dacă ne gândim la speculatori care în continuare sunt liberi să facă profituri uriașe, fără să țină cont de niciun fel de reguli, până nu avem taxa pe tranzacțiile financiare, cât timp se tot amână, oamenii vor vedea că pretextul crizei se utilizează în continuare uh, de fapt, ca motiv pentru a submina democrația. Statele membre sunt transformate în pioni la nivel european, iar bugetele naționale vor fi acum verificate în prealabil de către Uh, un, uh, de către o direcție europeană și deja pactul de stabilitate și creștere le leagă mâinile la spate uh, politicienilor naționali, ca și cum acest lucru nu era suficient. Și dacă ne gândim și la tratate, bine, nu se justifică uh, această uh, subminarea suveranității statelor membre. Guvernele statelor membre sunt cele care trebuie să decidă asupra politicilor lor economice și sociale și ce vedem acum este că Europa pledează în favoarea intereselor marilor grupuri economice, ceea ce are efecte foarte grave în statele membre. Suntem, suntem opuși acestor măsuri și cred că în continuare grevele vor fi intensificate în Europa. Mulțumesc, domnul, doamna Iaconsari, un minut. puhemies kiitos puheenvuorosta. vielä. Mulțumesc, președinte. Acum uh, câțiva ani, A existat un liberalism extrem și ni s-a spus atunci că politica nu face decât să încurce uh, lucrurile și totul trebuie aruncat pe piețe, dar acum uh, putem vedea că politica poate să rezolve probleme. E important așadar ca acum să se îmbunătățească supravegherea financiară. E foarte important uh, să se poată corecta uh, statisticile care au fost uh, falsificate. Cred că acest lucru este important și cuvântul cheie aici este reformă. Adevărul este că am evoluat în urma acestei uh, crize și avem uh, niște rezultate concrete în materie de credibilitate prin acești pași. Mulțumim foarte mult. Încheiem uh, această procedură a intervențiilor spontane și dăm acum cuvântul domnului Barnier din partea Comisiei și apoi președintelui Consiliului. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru intervenții legate de rezultatul colectiv uh, obținut în ceea ce privește supravegherea. Doamna Ferreira vorbea din aur despre cetățeni uh, care sunt bulversați uh, din cauza acestor crize economice, sociale, alimentare, ecologice. suntem sigur răspunzători în fața cetățenilor și trebuie să le arătăm acestora că am tras învățămintele necesare din, uh, în urma crizei. Asta, la asta se referă supraveghere. Mă gândesc la raportul doamnei McCarthy cu privire la drepturi și la remunerații și Până la urmă, fiecare din uh, subiectele care i-au uh, bulversat pe cetățeni trebuie tratate și au început să fie tratate pentru, tocmai pentru a arăta că venim cu soluții concrete. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiar financiare, domnul Semeta a făcut eforturi foarte utile de analiză a consecințelor impunerii acestei taxe. Dacă s-ar impune la nivel regional, de pildă. Iar spune domnului Gigold că președintele Comisiei G20 a, a vorbit pentru această contribuție, s-a confirmat această, se va confirma această poziție în uh, octombrie și doamne Figueredo i spune că discuția va continua. Trebuie să-i convingem pe europeni și domnul Reinders știe mai bine decât mine că mai, este, mai sunt încă multe lucruri de făcut trebuie de să-i convingem pe cetățenii Europei înainte de a convinge restul lumii. Doamna Swinburne, doamna Ford v-aș spune că această taxă pentru a fi eficace ar trebui să se aplice cât mai amplu posibil. De aceea ar trebui să-i convingem și pe cei din restul lumii. Legat de guvernarea mondială, îi confirm domnului Skinner că vom uh, alcătui acest tabel comparativ între dacă ne gândim la americani și la europeni, trebuie să nu pierdem din vedere și alte regiuni, China, India, Brazilia, Africa, de ce nu, care au și ele rolul lor și ar fi afectate. Doamna Podimata și domnul Martin vorbeau despre guvernare. Sigur că nu folosim aceleași metode și aceleași legi, pentru că economiile noastre nu seamănă între ele. S-a vorbit despre strategia too big to fail. În Europa se folosește o altă analiză. Indiferent de dimensiunile unei bănci, trebuie să ne asigurăm că există o supraveghere și o bună guvernanță atât pe plan intern cât și pe plan extern Asta nu înseamnă că luptăm împotriva diversității activităților băncilor respective. Legat de uh, supraveghere, sigur, Parlamentul joacă un rol esențial. Doamna Gular a vorbit despre eforturile de credibilizare a agențiilor agențiilor. Dumitras vorbea despre rolul BCE, al cărui președinte va fi totodată primul președinte al CERS pentru o mai mare credibilitate. Domnul Caras spunea că datorită eforturilor dumneavoastră în iulie și datorită disponibilității de a amâna votul până în toamnă, am putut, deci datorită dumneavoastră, să mergem înainte și să înregistrăm progrese la uh, Comisie și la Consiliu. Închei spunând, uh, așa cum uh, spunea și doamna Cunic, că este nevoie de mai multă Europa. Trebuie, într-adevăr, să reglementăm și să supraveghem. Trebuie să însănătoșim finanțele publice pentru că datorile de astăzi reprezintă datorii și taxe pentru generațiile viitoare. Nu este suficient să guvernăm însă, trebuie să susținem un proiect economic, așa cum uh, a spus președintele Barroso ieri. Și în acest sens trebuie înțelese propunerile pe care le vom face în toamnă prin Single Market Act, legat de funcționarea pieței unice și legat de susținerea creșterii de 2% din Europa. Închei cu un punct legat de coordonarea economică. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre acest subiect și vă amintesc că Oli Ren și președintele Barroso au făcut propuneri ferme de acțiune legat de semestrul european despre care vorbea domnul uh, Portas, domnul Gigold, domnul Cutaș, doamna Oconi și alții. Sigur că trebuie să dăm o turnură politică acestei noi metode de coordonare, acestei noi metode de analiză de tip radar, respectând, sigur, prerogativele parlamentelor naționale. Eu am fost uh, parlamentar senator uh, timp de 13 ani și în momentul în care votam bugetul național, în mod, îmi plăcea să știu, în mod obiectiv, ce se întâmplă în alte țări. Asta urmărim până la urmă. Obiective comune și o disciplină în comun. Vă confirm disponibilitatea și eh, comisiei și eh, disponibilitatea colegului meu Oliren. Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentantul Consiliului, domnul Reinders. Doamnă președinte, doamnă și domnule, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, și au uh, salutat acordul uh, pentru supravegherea financiară. Este o activitate în comun a Parlamentului prin raportorii săi, a Comisiei și Consiliului. Aș dori să vă spun uh, încă o dată că suntem la începutul uh, unui uh, proces pentru construirea acestei supravegheri. Este poate prima lecție pe care am putut-o trage de pe urma crizei financiare. Trebuie să alegem într-o manieră cât se poate de obiectivă persoanele care vor fi însăcinate cu această supraveghere. Și apoi trebuie să demonstrăm eficacitatea acestei supravegheri în diverse domenii dacă dorim ca Uh, să putem merge într-o uh, direcție a unei supravegheri europene. Trebuie să demonstrăm eficacitatea acestei uh, supravegheri integrate la nivel european pentru a putea face progrese. Aceasta este probabil cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de pe urma uh, crizei, că e nevoie de această nouă arhitectură și ține de noi să o consolidăm și să o facem să funcționeze așa cum trebuie și trebuie la fiecare etapă să subliniem caracterul european acestei noi supravegheri. O altă remarcă pe care aș dori să o fac uh, este uh, că e adevărat în această după-amiază vom mai avea un dialog tripartit unde vom discuta uh, fondurile de uh, investiții. Sper că toată lumea va putea accepta demersul pe care noi l-am întreprins uh, pentru a putea reuși în ceea ce privește supravegherea financiară. Încă mai există adevărat blocaje în Consiliu, mai există dezbateri în cadrul acestui for în legătură cu anumite aspecte ale acestei evoluții care vizează fondurile de investiții, însă este un uh, aspect care trebuie să înregistreze progrese. Cum spunea și domnul Barnier, va trebui să venim cu un calendar uh, strâns legat de intrarea în vigoare a noului text. În ceea ce privește fondurile de uh, investiții, uh, va trebui să facem același demers începând cu această după amiază. Deci să fixăm un cadru care să fie unul european și care să protejeze în mod real cetățenii și consumatorii în legătură cu anumite produse sau activități care se dezvoltă pe teritoriul Europei. Aș dori să subliniez câte ceva în legătură cu avansarea lucrurilor în legătură cu uh, supravegherea. Domnul Barnier anunța că la Consiliul Ecofin uh, informal va exista o comparație între evenimentele care se desfășoară pe cele două uh, părți ale Atlanticului. Uh, președintele Comisiei uh, uh, Econ uh, ar trebui să încerce să dezbată acest subiect al lucrărilor care avansează și care nu vizează doar Consiliul și Comisia, ci și Parlamentul. Așadar, ar trebui să existe un schimb de opinii cu Parlamentul în legătură cu acest dosar. E important să constatăm care sunt evoluțiile înregistrate pe ambele părți ale Atlanticului. Cât privește taxarea tranzacțiilor financiare, n-aș dori să revin la fondul de rezoluție. Michel Barnier va veni cu propuneri concrete, a anunțat deja acest lucru, o va face în săptămâna următoare. Aș dori să, vă spun că în legătură cu acest subiect, în timpul anterioare președinții belgiene am încercat să aduc subiectul în uh, discuție. A existat uh, unanimitate belgiană în legătură cu uh, subiectul, uh, a fost singura unanimitate în jurul mesei. De data aceasta, însă lucrurile nu sunt ușoare și dezbaterea este una extrem de intensă. Mă aștept la niște solicitări puternice pentru a veni cu propuneri concrete, cu o rețetă. Dar pentru asta trebuie ca anumite state uh, europene uh, să permită evoluția unor idei pentru a putea noi redeschide discuția în legătură cu anumite modalități practice. În pregătirea uh, G20 vom încerca să căutăm niște parteneri cu care să mergem în aceeași direcție. Aș dori să insist asupra faptului că această dezbatere va continua într-o manieră activă. Mă gândesc că până acum uh, discuția a intrat în detalii profunde la ecofinul formal și uh, sper că va, vom putea face uh, progrese, mai ales atunci când e vorba despre um, afectarea de mijloace. Trebuie să luptăm, e adevărat, cu specula, dar trebuie să găsim și mijloacele financiare pentru a o face. Deja um, folosim aceste fonduri pentru lupta împotriva um, schimbării climatice, pentru dezvoltare, pentru uh, buget uh, și e clar că această dezbatere nu va fi um, simplă. Suntem departe de un acord, recunosc acest lucru și voi încheia, uh, doamnă președinte, cu consolidarea bugetară. Să nu uităm, semestrul european reprezintă o etapă, vor mai fi și altele, vom dezbate sancțiuni și orientarea uh, vizează deocamdată statele din zona euro și apoi trebuie să ne gândim cum vor, vom extinde uh, mecanismele uh, actuale ale tratatului și la statele care nu fac parte din zona euro. Ideea este evident să mergem înspre o convergență macroeconomică, să consolidăm niște bugete, însă reamintesc faptul că pactul care ne leagă în materie bugetară este un pact de stabilitate și de creștere să nu uităm faptul că vorbim uh, și despre creștere și despre ocuparea forței de muncă și despre politici sociale și de mediu în Europa și toată această dezbatere uh, bugetare nu se rezumă doar uh, la revenirea la echilibru în anumite state membre. Vorbim despre calitatea bugetului care ne va permite să mergem spre un echilibru, dar și spre creștere, spre crearea de locuri de muncă, spre dezvoltarea de politici sociale și spre o participare activă activă, spun din nou activă, uh, pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Asta încercăm să facem. Președinția belgiană, evident, este disponibilă să facă progrese în legătură cu toate aceste subiecte și renuiesc acest angajament și în această după amiază în ceea ce privește fondurile de investiții. Mulțumim, domnule uh, ministru, astfel încheiem această uh, dezbatere și mulțumesc tuturor celor care au intervenit, iar acum trecem la subiectul următor și anume uh, recomandarea pentru cea de-a doua uh, lectură a aportului doamnei Iegel în uh, legătură cu protejarea animalelor